chers collègues je vous propose de commencer cette euh, dernière euh, partie de notre réunion de commission avant l'interruption d'été et euh, nous en sommes au point 12 de notre ordre du jour. Am ajuns la punctul 12 de pe ordinea de zi. Haideți să reluăm așadar și o să ascultăm o prezentare a unui studiu pe care am cerut-o la începutul mandatului. E vorba de dimensiunea externă a politicii sociale pentru promovarea standardelor de muncă și sociale și răspunderea socială a întreprinderilor europene, după părerea mea, cel puțin din limba franceză, spune doamna președinte, nu sună colosal. Dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și răspunderea socială a întreprinderilor europene, nu a corporațiilor, cum era în franceză. Mai bine așa. Deci acest studiu a fost realizat uh, de către domnul Werner Eichhort de la uh, eh, ISA și Dorit Valbring de la NIRAS. Institutul de Studii pentru mm, Forța de Muncă din Germania și NIRAS. NIRAS este un institut danez de analiză și strategie. Acest studiu are loc în cadrul unui raport din propria inițiativă de care se ocupă colegul nostru Richard Balf. Domnule raportor, dacă sunteți noastră de acord, aș propune să ascultăm prezentarea studiului, după care vă voi da cuvântul, fiind dumneavoastră primul vorbitor în această dezbatere. Deci, cum vreți să ne organizăm? E la latitudinea dumneavoastră, da, atâta vreme cât facem acest lucru într-un termen cât se poate de rezonabil, după care aveți dreptul să puneți și întrebări. Madame la Présidente, um, um, dear members of the European Parliament, um, ladies and gentlemen... Um... Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, ne bucură să putem prezenta un uh, studiu cu privire la dimensiunea externă a politicii sociale Uniunii Europene am să vă ofer uh, o serie de informații utile și pentru activitatea noastră um, parlamentară. Voi, um, ne vom împărți prezentarea între... Voi prezenta eu și colegii mei uh, și colegul uh, Kenzia și vom prezenta și evaluarea de impact pe care am efectuat-o Uh, în diferite țări. Și asta va face colega mea înainte să revenim la uh, sugestii pentru politici. Îi dau cuvântul colegului meu, Michael, pentru a vă prezenta prima parte. Doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. În prima parte a prezentării noastre aș dori să vă arăt să vă prezint uh, caracterul fundamental al dimensiunii externe ale politicii sociale ale Uniunii Europene. Studiul analizează impactul măsurilor Uniunii Europene asupra statelor nemembre. Scopul, uh, studiul depinde, uh, definește dimensiunea externă ca și munca Uniunii Europene pentru a promova Uh, standarde de uh, lucru și de muncă în state nemembre. Acest, uh, această comisie a subliniat standard, dimensiunea externă a politicii sociale printre prioritățile sale din 2010. Din anii 90 am putut vedea o serie întreagă de inițiative pentru a include valorile sociale în relațiile externe ale Uniunii Europene. Pe termen mediu, programul uh, de acțiune socială din 95-97, Comisia a subliniat necesitatea unui concept clar și general a dimensiunii externe a politicii sociale a Uniunii Europene. Programul de acțiune socială din 98-2000 a recunoscut importanța politicilor sociale în agenda Uniunii Europene și s-a recunoscut uh, importanța crescută a dimensiunii externe. Uniunea Europeană a schimbat strategia dimensiunii externe la uh, trecerea uh, secolului și uh, s-a adoptat agenda Lisabona cu un accent pe crearea de locuri de muncă, competitivitate, inovație și o mai mare coeziune socială, așadar o politică și o agendă foarte ambițioasă. Aceasta poate fi văzută ca o încercare la un răspuns cuprinzător la globalizare și interdependență crescândă la nivel global. Subliniază legătura între progresul economic și social, atât la nivel intern cât și la nivel extern. Având în vedere nivelul crescut de globalizare și interdependență, reiese nevoia de a completa dimensiunea internă cu o dimensiune externă. Și asta pentru a contribui la Uh, influențarea și la formarea globalizării conform uh, valorilor și experiențelor Uniunii Europene. Aș dori să utilizez o imagine pentru a descrie dimensiunea internă și externă. Uh, putem chiar să comparăm um, cu fotbalul, și anume, dimensiunea internă este un meci pe teren propriu și dimensiunea externă este un meci în deplasare ceea ce înseamnă că publicul practic nu iese de partea da, ta și nu ești atât de uh, sprijinit. În 2004 a existat un raport cu privire la dimensiunea socială. Uh, a existat în plus uh, o agendă socială în 2005 și una revizuită în 2008. Putem menționa și munca mai recentă a Comisiei Um, cu privire la um, responsabilitatea socială a corporațiilor în acorduri internaționale de comerț. În cel de-al doilea capitol al prezentării am dorit să atragem atenția asupra inițiativelor cu privire la dimensiunea externă a politicii sociale ale Uniunii Europene. După cum am menționat deja, miezul uh, dimensiunii externe este uh, constituit de activitățile Uniunii Europene pentru a promova standarde decente în state nemembre. Este vorba și de programe de țară, cât uh, și uh, responsabilitatea socială a corporațiilor, ce fac parte din această politică. După cum puteți vedea pe slide-ul cu numărul 10, la început, dimensiunea externă a politicii sociale se baza pe dezbaterea cu privire la clauza socială, și anume să se includă condiționări și solicitări sociale în uh, relațiile cu celelalte țări și să fie sprijinite um, țările care respectă standardele europene. Începând cu 2001, Uniunea Europeană a început să uh, pună accentul pe alte tipuri de instrumente pentru a uh, promova standarde sociale în statele nemembre. În continuare, uh, scopul și obiectivul erau să se, uh, să se promoveze uh, standarde, dar uh, instrumentele utilizate erau noi și mai puțin constrângătoare. S-a considerat că aceste noi instrumente ar fi un, o mai bună cale de a promova uh, standarde de muncă decente. Pe slide-ul 11 puteți vedea tipul de instrumente utilizate de către Uniunea Europeană, și anume instrumente constrângătoare, instrumente mai puțin constrângătoare și instrumente financiare. Astăzi aș dori să mă refer numai la uh, partea cea mai din uh, dreapta, la coloana cea mai din dreapta, care se referă la politici externe. Vedeți um, că um, convențiile uh, Organizației Internaționale a Muncii și a OMC fac parte din instrumentele constrângătoare, precum, dar și dialogul și recomandările fac parte din instrumentele mai puțin Uh, constrângătoare și, bineînțeles, ajutorul de dezvoltare și asistența tehnică fac parte din instrumentele financiare. În ceea ce privește politicile externe, Uniunea Europeană se uh, concentrează din ce în ce mai mult pe instrumente neconstrângătoare. Cu aceasta dau cuvântul uh, colegei din uh, Danemarca ce va face evaluarea acestor instrumente în cadrul prezentării sale. Bună ziua, doamnelor și domnilor! O să vorbim întâi despre coerența dimensiunii externe și după aceea evaluarea instrumentelor și măsurilor folosite. Vorbind acum despre coerență, am privit-o din trei puncte de vedere și trebuie să subliniez că este important să vorbim despre politica de uh, coerență, dată fiind legitimitatea și impactul său. Prima dimensiune este coerența orizontală, analizând diferite zone de politice, politici sociale, politici comerciale, asistența pentru dezvoltare și am analizat coerența acestora. Am observat că ele sunt tot mai coerente, obiectivele sunt mai integrate. Însă este clar, obiectivul este obiectivul principal este comerțul și acesta influențează modul în care sunt uh, promovate politicile externe și dimensiunea externă. Apoi, coerența direct verticală, uh, cum uh, Uh, Uniunea Europeană influențează uh, organizațiile internaționale, două sunt uh, uh relevante, pertinente, Organizația Internațională a Muncii și OMC-ul. Organizația Internațională a Muncii, OIM, este clar că Uniunea Europeană are o influență puternică asupra Organizației Internaționale a Muncii, dar uh, Uniunea Europeană nu este singurul actor și acest lucru este important să îl avem în vedere însă este un forum important pentru discutarea acestor uh, teme. OMC-ul este foarte clar că Uniunea Europeană este un actor uniform, dar OMC-ul nu este un uh, forum pentru uh, politici sociale. Uniunea Europeană are oarecare influență, însă nu este cel mai important uh, for pentru discutarea acestor chestiuni. O să mai discutăm despre OMC și OIM. A treia uh, dimensiune este coerența verticală directă. Și aici ne referim la relațiile Uniunii Europene cu alte uh, țări care nu sunt membru terțe țări. Și, așa cum a spus Michael, Uniunea Europeană folosește instrumente care nu sunt obligatorii, uh, dar uh, executarea acestora pune o uh, problemă. Atunci când se execută aceste instrumente, uh, ele au un impact limitat. Și acest lucru este valabil mai ales pentru TSP+. Asta înseamnă că există un risc de uh, degradare a acestor instrumente pentru că nu există o aplicare a lor. Dacă trecem mai departe la evaluare a, a instrumentelor și a măsurilor, dacă analizăm uh, țările nemembre, vedem că Uniunea Europeană are o influență în cercuri concentrice. Uniunea Europeană are tot mai multă importanță și un impact, influența asupra țărilor aflate în uh, imediata sa apropiere. Dacă ne uităm la țările în curs de aderare și țările, uh, țările din politica de vecinătate, influența este mare, dar cum uh, ieșim din acest uh, cerc uh, concentric, deci la pagina 15, vedem că țările învecinate care nu au perspective imediate de uh, aderare și țările în curs de dezvoltare, e bine, acolo impactul, influența nu mai este atât de mare. Și încă un cer, cer concentric e vorba de economiile emergente și acolo standardul social nu reprezintă o provocare. Ă, acum, la pagina 16, o să intrăm în detalii, însă eu o să fac niște remarci de ordin general înainte de a intra într-o analiză aprofundată a impactului. Ceea ce putem vedea pe scar, scară globală, vedem că există o, o relație dinamică între economi, dezvoltarea economică și standardele sociale. Aceste, acestea merg mână în mână. Și un actor important o reprezintă companiile multinaționale uh, și în special acele uh, lanțuri de valori uh, globale care sunt uh, angajatori importanți în economiile emergente, dar sunt și actori politici centrali. Pentru că companiile care sunt localizate în uh, Uniunea Europeană au încercat să influențeze uh, țările emergente și aceasta este o trăsătură a globalizării. Trebuie să fim conștienți de rolul pe care îl au aceste companii multinaționale. O altă observație de ordin uh, general este că economiile emergente uh, se bazează pe uh, avantajele, pe beneficiile costuri, pe care reprezintă costul forței de muncă și sunt reticente în a adopta standarde mai ridicate. Aici, pe pagina 18, aveți un tablou, uh, un tabel de evaluare a impactului, așa cum uh, s-a uh, spus. Este important să vorbim despre țările asiatice, acolo uh, impactul este important asupra standardelor uh, cu privire la forța de muncă. GSP Plus este un instrument uh, foarte bun, însă aplicarea sa reprezintă încă o problemă și este ceea ce am numit noi un impact mediu în acest caz, în cazul GS, GS, GSP+. De asemenea, Aș dori să menționez din nou uh, Organizația Mondială a Comerțului, așa cum am mai făcut-o. Sigur, uh, este o organizație a comerțului, dar ar putea fi o zonă importantă uh, în care să putem discuta rolul central pe care îl reprezintă standardele sociale. Apoi, dacă trecem mai departe la instrumentele cu caracter neobligatoriu, acestea au un impact mediu, ceea ce înseamnă că am constatat că unele țări și-au schimbat comportamentul, dat fiind dialogul, schimbul de experiență, uh, presiunile care au fost uh, făcute de alte țări uh, din Uniunea Europeană dar mai este o problemă, cea a responsabilității sociale și aici am vorbit și vorbim în continuare de rolul important pe care îl au companiile multinaționale. Aici impactul este mare, însă Din păcate, spune vorbitoarea aici, impactul este unul scăzut. Definiția O să discut despre acest punct mai târziu. Doresc să vorbesc și despre uh, impactul pe care îl are programul uh, privind uh, munca uh, decentă, mai ales uh, asistenței tehnice care a fost dată de către Organizația Internațională a Muncii. E vorba de o activitate cu un caracter cât se poate de concret în vederea adoptării unor uh, standarde sociale mai uh, ridicate. Aș dori să spun câteva cuvinte și despre instrumentele financiare. Ceea ce constatăm este că asistența pentru dezvoltare are un impact foarte ridicat este uh, important să vedem uh, coerența uh, unor astfel de programe. Apoi, în ceea ce privește asistența tehnică, aici la instrumentele financiare, aceasta are un impact mediu către ridicat. O să dau acum cuvântul colegului meu care uh, va vorbi despre concluzii și sugestii. Am identificat uh, cinci priorități principale care merită atenția noastră și a Parlamentului European. Aș dori să vi le explic uh, cinci astfel de priorități. În primul rând, o abordare profesională coerentă și integrată. În al doilea rând, uh, construirea uh, unei alianțe sociale globale, în al treilea rând, dezvoltarea unei abordări uh, uh, neobligatorii și accentul pus pe uh, punerea în aplicare și executare, un aspect menționat de colegii mei. În al patrulea rând, prioritizarea și ajustarea instrumentelor deja existente și, în al cincilea rând, consolidarea rolului uh, uh, companiilor uh, în ceea ce privește componenta socială mai ales având în vedere țările care nu sunt membre. Sigur, Parlamentul European este un actor important el nu uh, acționează ca un actor extern care să aibă relația cu uh, organizațiile externe ca atare. Deci rolul uh, Parlamentului European uh, este unul important care are în vedere dimensiunea socială a globalizării și există și alți actori uh, în această arenă uh, Uh, care pun însă pe primul plan considerentele de ordin comercial. În ceea ce privește prima prioritate, o abordare coerentă integrată, uh, trebuie subliniată necesitatea de a spori coerența atât orizontal cât și vertical, pentru că este important și aceasta privește credibilitatea și impactul asupra terțelor țări. Uniunea Europeană trebuie să acționeze într-o manieră consecventă pentru a-și uh, menține și a-și uh, consolida rolul de entitate uh, principală uh, pe uh, scena uh, uh, internațională. În al doilea rând, coerența este foarte importantă în raport cu relațiile Parlamentului European cu alți actori, mai ales uh, în interacțiune cu Comisia și cu nou constituitul uh, Serviciu uh, European pentru Acțiune Externă care poartă responsabilitatea pentru relațiile externe. Este un factor uh, important, esențial, pe care trebuie să-l avem în vedere și uh, Parlamentul European trebuie să se facă auzit în acest sens. Apoi, o altă concluzie a uh, studiului de impact se referă la negocierile care au loc în cadrul Organizației Internaționale a Muncii. În faza pregătitoare a existat uh, multă coerență, dar în uh, faza de uh, votare lucrurile nu mai, sunt atât, nu mai stau atât de bine și trebuie să avem în vedere acest lucru. Parlamentul European poate să-și profesionalizeze relațiile cu alți actori, cu alte entități, în contextul european, acțiunea și abordarea trebuie să fie mai consecventă și mai coerentă în ceea ce privește politicile sociale și standardele sociale. Al doilea punct, construirea unei alianțe sociale. Aș dori să mă refer la reputația solidă pe care o are Uniunea Europeană, care este un lider în ceea ce privește uh, chestiunile sociale, mai ales în raport cu uh, Statele Unite, care a uh, promovat o acțiune foarte puternică unilaterală. Um, țările din Uniunea Europeană uh, pot să construiască alianțe și să stabilească relații uh, cu uh, terțe țări. Aș dori să menționez în mod deosebit uh, posibilitatea și necesitatea de a stabili un dialog cu statele asiatice, statele emergente. Aceasta ar fi o direcție interesantă pentru intensificarea dialogului și a cooperării. De asemenea, mai există și necesitatea, în cadrul acestor discuții și negocieri, de a pune accentul pe componenta socială, mai ales când este vorba de politicile comerciale, care sunt, desigur, o prioritate a discuțiilor care se desfășoară în aceste zone ale globului. Relațiile cu organizațiile interguvernamentale constituie o altă uh, problemă. Se pune din nou un accent și mai mare pe alianțe, pe o credibilitate pe termen lung în cadrul OI Însă nu trebuie să neglijăm rolul potențial al considerentelor uh, sociale ridicate în cadrul OIM. Deși aceasta este o sarcină destul de grea, însă oricum ea nu trebuie exclusă de pe uh, agenda noastră. Parlamentul European trebuie să susțină toate formele de alianțe sociale durabile, în special cu statele membre ASEAN și uh, OIM. Desigur, după părerea mea, este unul dintre principalele învățăminte pe care uh, trebuie să le avem în vedere. Uh, Parlamentul European nu trebuie să acționeze ca un actor independent uh, în relațiile externe. O a treia prioritate Uniunea Europeană are o abordare mai puțin constrângătoare în, ultimii, în ultimul deceniu și cred că această abordare uh, este mai eficientă uh, decât o uh, aplicare necondiționată a dispozițiilor obligatorii. Abordarea neconstrângătoare este complementară politicilor obligatorii importante și ne îndreptăm în direcția aceasta de pune punere în aplicare a standardelor. Deci ratificarea Convenției OIM este un lucru, dar uh, punerea în aplicare a standardelor este altceva și uh, constituie o problemă extrem de importantă. Uh, asistența tehnică decurge din acest context, dar de asemenea trebuie să conștientizăm angajatorii și angajații într-o mai mare măsură în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor. trebuie să uh, monitorizăm cu atenție aceste evoluții. De asemenea, avem și câteva puncte critice în uh, legătură cu aceste uh, zone în care se face export în vederea prelucrării. Aici există un risc legat de creșterea competitivității. Parlamentul European poate să consolideze această dimensiune a asistenței tehnice. Uh, punerea în aplicare este uh, un aspect important al uh, implementării politicilor. A patra prioritate, prioritizarea și ajustarea instrumentelor existente deja. Sistemul GSP pe sistemul general, generalizat de preferințe și GSP+, Plus, ratificarea standardelor sociale constituie unul dintre cele mai eficiente instrumente uh, pentru promovarea uh, acestor standarde uh, principale în ceea ce privește forța de muncă. Din nou, politicile obligatorii trebuie să fie însoțite, completate de eforturi pentru ca aceste condiții, condițiile sociale, uh, să uh, fie aplicate, mai ales în țările care uh, sunt supuse presiunii competitive din partea țărilor UE. Um, furthermore, um... În plus, Parlamentul European ar putea să sublinieze standardele sociale ca un uh, ca pe un element uh, obișnuit și uh, care să apară în mod regulat în acordurile comerciale și, în al treilea rând, standardele sociale trebuie să fie incluse în orice formă de dialog, schimb de experiențe și proiecte tehnice, dar și în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Cred că pur și simplu putem să impunem mai multe condiții și să fim mai pretențioși în ceea ce privește standardele sociale când este vorba de ajutor de dezvoltare. Așadar, Parlamentul European se poate face auzit și își poate, face, își poate utiliza competența bugetară pentru a obține progres în acest sens. În al cincelea rând, dar nu în ultimul rând, este vorba de responsabilitatea socială a corporațiilor, care poate să aibă un mare impact, pentru că este vorba de companii multinaționale și uh, lanțuri de valoare globale care au un uh, impact foarte important. Uh, investitorii străini sunt uh, angajatori foarte importanți în aceste țări și pot așadar să uh, influențeze nivelul de standarde sociale uh, aplicate în aceste țări. Putem vedea așadar un potențial din această responsabilitate socială a corporațiilor uh, ar putea să, ca această responsabilitate să fie mai puțin voluntară, ba chiar un mai obligatorie, să spunem așa, uh, să impunem anumite standarde minime. Nu ne așteptăm la foarte mult de la o abordare voluntară, dar statele membre ale Uniunii Europene cred că ar putea aplica uh, și da, ar putea aplica cerințe mai stricte când este vorba, de exemplu, de garanții de investiții um, și alte astfel de um, aspecte pe care le solicită corporațiile la Uniunea Europeană. Poate ar putea fi oferită și asistență companiilor și autorităților naționale și partenerilor sociali pentru a respecta standardele sociale care sunt adoptate. Nu în ultimul rând, aș dori să uh, mă refer la un fel de parteneriat cu ONG-urile și cu uh, mass media care ar putea să fie observatori a uh, încălcării sau respectării acestor standarde în uh, economiile emergente. Și aici uh, Parlamentul European trebuie să acționeze, dar nu o poate face singur ci numai într-un context european și Parlamentul European ar putea să solicite Comisiei să se meargă în această direcție, să se facă, să fie obligatorie dimensiunea de responsabilitate socială a corporațiilor, să existe mai multe obligații uh, Um, asupra impuse um, companiilor multinaționale care au filiale în, uh, în um, economiile emergente. În urma acestor uh, cinci uh, recomandări aș dori să închei prezentarea noastră și, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare comentariile și întrebările și observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Toutes mes... Mulțumesc foarte mult și aș dori să-i cer scuze lui uh, Michael Kenziac, pe care am uitat să-l salut, însă m-am mărginit la numele autorilor studiului, cei trei autori. Așadar, doriți să interveniți deja, domnule Folop, sau acum, la sfârșit, când vreți să-l ascult? Acum. După care, doamna Lambert. Děkuji přítomným să prezentaci. Mulțumesc foarte mult uh, și eu, autorul acestui studiu. Și în vedere că vom discuta rezultatele studiului după concediul de vară, aș avea deja câteva întrebări și comentarii. Am auzit de mai multe ori vorbindu-se despre Organizația Internațională a Muncii și dacă dorim să convingem uh, țările care nu sunt membre în legătură cu modul în care ar trebui să se comporte și care ar trebui să fie modelul de urmat, cum s-ar spune, trebuie să uh, ne uităm și în interiorul Uniunii Europene. Chiar și în Uniunea Europeană, standardele Organizației Internaționale a Muncii sunt încălcate și în ultimul uh, mandat, Comisia Europeană a prezentat un proiect sau o serie de proiecte de directive care nu respectau aceste standarde, cum ar fi directiva privind timpii de lucru, pe care Parlamentul European a respins-o. E vorba de convenția prin care se stabilește săptămâna maximă de lucru, iar Comisia a venit cu o propunere care permite un maxim de 65 de ore de muncă săptămânal za... Eram în uh, Consiliul de Administrație al Organizației Internaționale a Mondiale. Am fost timp de 10 ani, de fapt, și ca reprezentant al sindicatelor și pot să vă spun că am observat o scădere a influenței acestei organizații. Nu doar uh, atât, ci în același timp sindicatele sunt în mod constant atacate ca urmare a acestei crize în toate statele membre. Și cred că un exemplu foarte bun este legislația care a fost adoptată relativ recent în Spania, prin care se limitează aria de negociere pentru contractele și convențiile colective de muncă, însă în același timp se reduce și nivelul um, parteneriatelor, pentru că de multe ori acestea nu fac parte din niciun fel de asociație, e vorba de brezle, de multe ori acestea se adaugă și se adresează, de fapt, direct guvernului și uh, spun, bun, uite, am dorit să facem o investiție, după care guvernele sunt sau nu sunt de acord. În momentul în care am negociat am negociat acest lucru, Asociația Sindicalelor de la Seattle din Singapore și nu numai, și din alte uh, orașe, am um, cerut Organizației Internaționale a Muncii să ofere confirmarea că nu va deveni membru a Organizației Internaționale a Muncii, însă încă o dată am fost refuzați, argumentul prezentat fiind că există deja OIM-ul care ar trebui să se ocupe de asta. Ceea ce încerc să vă spun este că dacă ne dorim să convingem pe cineva și ca urmare a acestei crize pe care o traversăm astăzi, în aceste momente, Practic, suntem supuși unor atacuri sau modelul nostru social este atacat. Iar Republica Cehă, de unde vin, sau Spania, au spus acest lucru. Chiar în, um, există o carte în care se descrie foarte clar ce se întâmplă. Înțeleg de ce se întâmplă acest lucru și înțeleg uh, și de ce se folosesc aceste instrumente, așa cum au fost ele explicate către autorii acestui studiu. Dacă, să spunem, undeva e mai ieftin să produci, se produce un fel de concurență generală, așadar, în primul rând, există un motiv de îngrijorare că alte țări vor produce, să spunem, bunuri foarte ieftine și le vor exporta și apoi ele vor fi reimportate în Europeană. Chiar și în țara mea se întâmplă foarte de se folosește forță de muncă, să spunem, reprezentată de imigranți, tocmai pentru a scădea costurile. Um, Organizația Internațională a Muncii s-a transformat într-o organizație atât de semnificativă, încât în uh, situații în care noi încercam să rezolvăm, uh, să spunem, problema unei companii germane, spre exemplu, care nu ar fi permis crearea de sindicate, am uh, făcut apel, am abordat biroul OCD și am încercat aplicarea orientărilor generale pentru companiile multinaționale pe care cu siguranță le cunoașteți. Și de asemenea am mai discutat legislația în domeniul muncii. Aceasta este uh, subminată și anihilată în foarte multe state membre ca urmare a creșterii numărului de liberi profesioniști în Spania se numesc autonos, acești lucrători independenți pe cont propriu, și nu e vorba numai de legislația în domeniul muncii, am auzit și prezentarea ministrului belgian, care a venit astăzi la reuniunea noastră și ne-a prezentat poziția unei organizații belgiene care reprezintă, de fapt, o asociație a lucrătorilor independenți, liber profesioniști, Unisor, dar nu știu dacă este vorba despre, nu știu, cineva care să facă parte din uh, discuția tripartită. De fapt, uh, dialogul social începe să dispară și uh, de foarte multe ori vorbim de din ce în ce mai multe locuri de muncă de calitate, când de fapt numărul lor scade și vorbim de asemenea și de locuri de muncă de calitate precară, în ceea ce privește răspunderea companiilor, CSR-ul, cum este el de, denumit, după părerea mea, nu un instrument tocmai bun. În trecut exista, de fapt, o companie foarte mare care avea sediul central într-un oraș mai mare și existau generații întregi de, de lucrători, existau uh, companii care erau interesate să contribuie la viața cetățenilor și a orașelor. Acum uh, companiile nu mai au niciun fel de tulburare în a se muta în alt oraș și practic ceea ce exista înainte era vorba de identificarea cu mă rog, orașul cu comunitatea în sine, acum i-a luat locul acest CSR. Există o serie de exemple de companii care se mută din Irlanda în Polonia și în România. Și ce se alege atunci de această răspundere um, corporatistă a, a companiilor, răspunderea socială? Există o serie de abordări și o serie de instrumente. În acest sens, dar eu cred că efic eficiența este asigurată și de modelul pe care îl oferim noi acestor țări. Am participat la o reuniune la Bogota, acordul de liber schimb, și am discutat foarte multe chestiuni. Uh, Columbia e des, descrisă de multe ori ca o țară care duce lipsă de standarde democratice și unde este un adevărat haos din acest punct de vedere, dar mie mi s-a părut că în Columbia lucrurile sunt luate foarte în serios, iar uh, ceea ce au spus autorii studiului reprezintă un pas înainte, uh, probabil, dar pe mine mă îngrijorează faptul că, până la urmă, în loc ca noi să ne exportăm modelul către alte țări și să se apuce ei să-și adapteze propriul model, o să riscăm să ajungem să adoptăm noi modeluri, ceea ce nu prea ar fi un exemplu tocmai bun din punctul nostru de vedere. Cam atât din punctul meu de vedere, dar uh, dați-mi voie să închei spunând că Parlamentul European, firește că nu poate face mare lucru, însă pe durata ultimului uh, mandat, a ultimei legislaturi, am reușit să respingem un proiect de directivă care împiedica revenirea la practicile din secolul XIX, în care oamenii erau obligați să uh, muncească vrei, nu vrei, pentru că nu aveau de ales. Practic, toată lumea ar trebui să aibă dreptul să lucreze atât cât vrea, însă uneori trebuie să-i înveți pe oameni să se protejeze de ei înșiși. Mm, o să încerc acum să închei spunând că uh, acest lucru se va reflecta în raportul meu. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, și acum domnul Thomas Mann, după care domnul Christensen. Pardon, pardon, pardon. Pardon, zice doamna președinte, mai întâi doamna Lambert și apoi domnul Thomas Mann. Vă rog, doamna Lambert. Uh, um, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Am, uh, au fost puse o serie de întrebări aici. Atunci când analizați impactul uh, pe care îl au elementele cu caracter uh, neobligatoriu, o serie de elemente financiare, care cel puțin potențial sunt la fel de efective și eficiente ca și uh, cele obligatorii. Știți, există aici o dimensiune voluntară și atunci poate rezultatul este mai rapid. Uh, rentabilitatea, să spunem, rezultatele poate sunt uh, mai bune. Aș fi interesată dacă ați putea să ne spuneți ceva, pentru că uh, Parlamentul vrea să vrea să revizuiască Uh, sistemul general de, general de preferințe uh, plus, GSEP plus. Puteți să definiți uh, efectul pe termen mediu uh, al GSP plus? Ce înseamnă asta în, atunci când e vorba de condițiile de lucru ale celor implicați? Care uh, sunt uh, implicațiile uh, terminării GSP plus, cum ar fi de pildă în uh, Sri Lanka, care nu a acceptat ceea ce se cerea în revizuirea sistemului. Și din punct de vedere al responsabilității sociale corporative. S-au purtat uh, discuții îndelungate în cadrul Parlamentului uh, a acestui binom, abordare voluntară și mai puțin voluntară. De aceea suntem într-un uh, dezavantaj competitiv față de companiile care nu trebuie să pună în aplicare toate regulile. E nevoie de un comerț puternic, iar uh, comerțul este lucrul cel mai important uh, atunci când e vorba de ridicarea standardelor uh, sociale și a nivelului de trai în general. Cum reacționați la ceea ce am spus eu? Că toate acestea Uh, sunt de fapt mai puțin importante decât a avea un loc de muncă. Domnul Thomas Mann, după care domnul Christensen. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest studiu. Studiile sunt întotdeauna utile atunci când confirmă lucruri, unele lucruri pe care le știam deja. Uh, există un anumit instrument, o anumită serie de instrumente, uh, agenții pe care le avem, uh, uh, Salonic, Dublin, Torino. Mă refer la Torino acum. Cred că aici, de exemplu, am făcut ceva foarte clar și foarte important pentru dimensiunea externă. Dorim ca modelul nostru de formare profesională, de diversitate în formarea profesională, să fie aplicat în alte state care erau state uh, candidate pe vremea aceea și acum sunt state membre. Dar mai există și state care își dau seama că noi avem un fel de produs de export uh, prin acești uh, tineri pe care îi formăm Uh, și care le permite uh, ca uh, ei să fie suficient de flexibili în țările natale, astfel încât să nu trebuiască să emigreze. Și nu facem asta pentru a evita imigrația din partea statelor membre, ci pentru a sprijini aceste țări. Aceste agenții de la Torino, Salonic și Dublin sunt esențiale. Ne-am Uh, inițial au existat mai multe, dar acum ne concentrăm pe cele pe care le vedem ca fiind cele mai eficiente. Mi se pare că asta lipsește. Poate că ați considerat că este de la sine înțeles, dar doream să-l menționez oricum. Uh, apoi, GSP+. Plus. Jean Lambert este, face parte din uh, delegația um, pentru Asia. Am putut vedea ce se întâmplă când nu sunt respectate drepturile omului și este necesar în astfel de situații să luăm măsuri. Și asta nu putem face uh, în marile țări, pentru că ne vor râde în nas China și India. Dar în Sri Lanka am putut face ceva. Și ambasadorul din Sri Lanka în ultimele săptămâni a utilizat uh, Um, oportunitățile care îi se ofereau pentru a spune la Comisia DEVE, de exemplu, um, ce i s-a părut important și ce cale uh, există pentru a merge mai departe. Uh, și asta ne-a arătat și uh, ce progrese putem înregistra în momentul în care spunem că nu, nu mai, aștept, nu mai acceptăm astfel de încălcări. Apoi, în ceea ce privește uh, responsabilitatea socială a companiilor, uh, Gin are dreptate. Am avut o serie întreagă de rapoarte în, uh, în comisia noastră care, se, uh, care puneau întrebarea dacă acest tip de activități uh, de răspundere socială a corporațiilor CSR uh, ar trebui să fie obligatorie sau nu. Pentru că se pune problema cum abordăm uh, exploatarea resurselor, cum se fac uh, bune relații cu clienții, trebuie să existe principii. Uh, și asta trebuie să fie un model, nu trebuie să fie obligatoriu, pentru că după aceea urmează numai dificultăți. La ora actuală, în Germania, produsele uh, sunt deja evaluate prin uh, prisma criteriului CSR. Um, firmele se simt uh, practic um, obligate de piață să, um, să adauge această dimensiune la activitățile lor. Dar n-ar trebui să le obligăm noi. Uh, colegul Falber are dreptate. Nu trebuie să preluăm modele din alte uh, state și Angela Merkel a început asta promov- a, și-a încercat asta promovând uh, economia de piață socială. Și asta nu prin uh, discursuri de duminică, ci prin uh, activități uh, concrete. Cum încercăm să transmitem aceste uh, standarde și dacă reușim asta, atunci și oamenii se vor identifica cu aceste principii. Dar de aici până la a trece la un nivel european, îi dau dreptate domnului Falber, suntem îndepărtați de acest obiectiv. Dar uh, sunt de acord când uh, spuneți că trebuie să, ave- să uh, punem aceste puncte pe ordinea de zi în, fie- uh, în orice raport. Uh, la nivel european este greu uneori să ajungem să, să vorbim cu același glas, dar dacă ați fi văzut azi dimineață munca cu privire la rapoartele noastre, veți vedea că um, compromisurile la care am ajuns sunt unele pe care le putem uh, sprijini, deci nu sunt uh, pur și simplu, nu ne-am compromis, ci am ajuns la niște compromisuri uh, utile și um, așa cred că, și cred că am obținut chiar un consens. Christensen, puis Monsieur Cofferati. Domnul Christensen. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, autorilor studiului pentru prezentarea acestui studiu, care este foarte important și care se referă la o temă foarte importantă. Sunt de acord cu raportorul, domnul Falber, pentru când spune că sunt, ne aflăm în fața unor provocări enorme. Însă, în același timp, sunt foarte mândru să fiu european. Cred că noi ar trebui să uh, accentuăm faptul că dorim o Europa socială. Nu știm exact care, sub ce formă, dar Parlamentul European își dorește o formă de Europa socială. Toată lumea este de acord aici. Problemele însă apar în momentul în care uh, Um, există creștere în Europa și atunci nu este uh, investit în domeniul social și atunci când vin uh, momentele grele de criză se uh, elimină locuri de muncă și se reduc sursele, resursele pentru domeniul social. Important este așadar să creem condițiile necesare pentru că toate statele europene sunt state um, sociale, dar, în, bineînțeles, în, uh, la, la niveluri diferite. Dar ne vedem ca state sociale și de aceea ar trebui să încheiem acorduri și în alte părți ale lumii. Nu cred că metodele neconstrângătoare și uh, cele ce țin de responsabilitatea socială a corporațiilor sunt foarte uh, cele mai eficiente pentru că numai cele mai bune întreprinderi reușesc să uh, pună în aplicare astfel de activități. Celelalte nu ajung să facă asta. În plus, cred că nici nu vrem să mergem pe o astfel de cale Dar atunci s-ar putea să ne confruntăm cu un alt risc, și anume că există alte norme în alte părți ale lumii pe care trebuie să le acceptăm, iar apoi să căutăm un numitor comun, cel mai mic numitor comun, uh, și pe baza acestuia suntem în concurență. Bineînțeles că noi dorim ca toți oamenii de pe pământ să trăiască o viață decentă, dar dacă nu putem, dacă, și dacă nu stabilim niște condiții pentru partenerii noștri comerciali, există posibilitatea să se creeze protecționism. Și atunci să sperăm că astfel să obținem mai multe locuri de muncă. Eu aș fi interesat să creăm astfel de acorduri și pacturi la nivel mondial, atât la nivel social, cât și în ceea ce privește normele de mediu. Am trăit următorul lucru în Angola. Făceam parte dintr-un for și în ianuarie am analizat uh, echipamentele sportive pentru Cupa Mondială de Fotbal și am observat că, practic, uh, s-au creat orașe speciale um, pentru a îi atrage pe oameni din marile orașe. Dar uh, toți cei care au construit uh, aceste mm, clădiri pentru Cupa Mondială erau uh, lucrători din construcții din China. Uh, deci, practic, uh, stadioanele pentru Cupa Mondială nu au fost construite de către lucrători africani. Și, practic, acești Uh, oameni uh, pentru a ajunge în Africa să lucreze uh, se lăsaseră aproape trimiși la închisoare în țara natală. Mulțumesc foarte mult, domnul Coferati. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu consider că raportul care ne-a fost prezentat prezintă elemente extrem de interesante. Aș fi vrut să mă opresc asupra două chestiuni foarte repede și aș uh, fi dorit în acest sens uh, chiar să cer o vorere mai detaliată din partea raportorilor. O primă problemă. Am impresia că atât, uh, dată fiind criza pe care o traversăm și care este o criză mare, adâncă și este neobișnuită, chiar prin caracterul pe care îl are și nu se poate compara cu niciuna dintre crizele care au fost înainte. Dacă ne gândim la efectele pe care le-a produs această criză și care încă se manifestă, Evident, există o discutare, o discuție în jurul modelului social european. Unii emit teorii punctuale în legătură cu el, alții nu îl abordează frontal, dar în orice caz lansează, să spunem, discuții în acest sens. Există, pe de o parte, o teorie că, pe de o parte, cu cât există un stat, să spunem, mai puțin pronunțat social, cu atât este mai bine. Pe de altă parte, cum spuneam, există și, anumi, există și alte perspective. Acum, comparația cu, să spunem, stilul extremist, ideologic, este una de înțeles. Să înțelegem care este obiectivul, se iau anumite decizii și se urmează anumite direcții însă există, să spunem, un atac și mai discret, în sensul că una dintre subiectele care sunt discutate este, din ce îmi dau seama, dimensiunea colectivă a acțiunii. În lumea forțelor de muncă, reprezentarea colectivă, acordurile colective și efectele pe care le produc acestea asupra societății, toate aceste lucruri reprezintă un element de coeziune deoarece ele reunesc condiții diferite care însă se manifestă într-o situație dată și au de suferit într-o astfel de situație. Companiile multinaționale modifică caracterul activităților lor pentru că, până în urmă cu câțiva ani, a predominat modelul specializării teritoriale. O companie, să spunem, are capacități de producție peste tot în lume, însă în fiecare dintre aceste unități de producție, în aceste capacități de producție, fabrică lucruri care în mod uh, tradițional țin de respectiva cultură sau care sunt specifice acelui colț de lume. Acum sistemul tinde să se transforme într-unul flexibil, deoarece încearcă să fac că de toate peste, toat, peste tot. Și toate aceste lucruri pornesc de la anumită presupunere, și anume că în interiorul unei companii care optează pentru acest gen de model, regulile trebuie să fie aceleași pentru toate țările din lume pentru a putea concura cu ceilalți competitori. Și de aceea nivelul de adaptare este unul mai, mai redus și nivelul de adecvare. De aceea mi se pare că trebuie să fie discutat acest model al reprezentării colective care reprezintă un element de coeziune și în același timp care presupune o mai mare rezistență a celor care lucrează în acest proces de prelucrare, spre exemplu. Aceleași companii, pe de altă parte, și o să merg foarte repede, au optat pe alocuri pentru politica, pentru modelul răspunderii sociale, folosindu-se de aceste instrumente care sunt posibile în urma unei experiențe consolidate. Însă, răspunderea socială a companiilor, dacă este lipsită de un caracter obligatoriu, adică dacă este formată numai pe bază voluntară, acolo unde singurul element care se discută este, de fapt, răs, reputația celui care, să spunem, teoretic promovează astfel de modele, se poate ajunge, de fapt, la o mare păcăleală. Există o serie de uh, relații, o serie de raporturi, raporturi de companie care, de fapt, Uh, rapoarte de companie care, de fapt, se laudă foarte tare cu câte au făcut ei, deși, uh, până la urmă, dai seama că se află printre marii poluatori din lume. Spre exemplu, BP are un raport și un uh, dosar extern în materie de răspundere socială, să, ca să vă dau cel mai recent și mai dramatic exemplu. Eu cred că dacă nu trecem de la utilizarea în mod voluntar a acestor instrumente la un caracter obligatoriu pe care să identifice prevederi legislative, atunci ar fi foarte greu ca acel instrument să reziste în timp, pentru că nu mai contează neapărat atât reputația companiei care una spune și alta face, ci e vorba de reputația de faimă a acestui instrument însă. Și aș fi vrut să știu care este părerea dumneavoastră și din acest punct de vedere. Mulțumesc! Ehm, Mulțumesc! Și eu vreau să ridic în discuție trei chestiuni care au mai fost punctate. Prima, miza acestei discuții cu privire la dialogul social și în ierarhia noastră internă, oare problema dialogului social nu ar trebui să fie uh, unul dintre principalele aspecte ale cererii noastre de a fi recunoscuți în exterior, că dacă ar, pentru că dacă ar trebui să facem o ierarhizare a normelor pe care le dorim recunoscute și aplicate în acordurile pe care le închem cu terțele țări și în modul în care întreprinderile noastre se comportă în afara Uniunii Europene, Ă, această miză a Europei Sociale este un, o parte de intrare. O, o a doua chestiune la care s-a referit domnul Coferati și anume ă, caracterul voluntar al responsabilității sociale a întreprinderilor. Am purtat această dezbatere recent ă, în cadrul comisiei noastre și, în mod evident, nu există un punct de vedere unanim în esență, acolo unde responsabilitatea socială a întreprinderilor a reușit să promoveze în mod semnificativ un concept, acest uh, lucru, inclusiv din motive de concurență, acesta a dus la o standardizare obligatorie. Dacă un concept uh, este suficient de uh, dezvoltat, atunci merită să devină legislație. Și acest lucru nu contravine responsabilității sociale, ci favorizează dezvoltarea acesteia. Al treilea uh, element, ierarhia standardelor. Am văzut o, un progres destul de semnificativ din punct de vedere al uh, dimensiunii externe, am văzut uh, două elemente semnificative în evoluțiile internaționale. În primul rând, uh, a existat o contribuție la G20. Cum puteți să Uh, evaluați acest lucru? Cum ați evalua acest lucru? Și în al doilea rând, considerați că această dezbatere privind uh, ierarhia standardelor uh, a făcut progrese sau nu? Dacă da, în ce sens? Și dacă nu a progresat, uh, ce putem să facem pentru ca ea să avanseze? Pentru că noi am uh, pledat în ideea că uh, ierarhia existentă în cadrul OMC nu uh, este uh, adecvată. Dar ni se spune că, de îndată ce există reguli, ele au aceleași, aceeași uh, valoare. Și în felul acesta, uh, mingea este în terenul Organizației Internaționale a Muncii. care este contribuția dumneavoastră și întrebarea dumneavoastră a stării, stadiului acestor uh, dezbateri. Iată ce am vrut să adaug în plus față de ceea ce au spus colegii mei. Nu o să vă spun eu acum la ce să răspundeți, uh, uh, vă las să vă organizați și să reacționați uh, la um, ansamblul întrebărilor și observațiilor care au fost adresate. Mulțumesc foarte multe comentarii și întrebări. O să încep eu și o să dau cuvântul colegilor mei. De la prima intervenție și noi am uh, constatat că este foarte important uh, să fii uh, coerent uh, în cadrul uh, Uniunii Europene pentru ca să fii credibil în afară. Pentru că al minteri Uh, nu putem să mergem mai departe. Cred că este un punct important și pentru asta uh, e nevoie de îndeplinirea mai multor uh, condiții. În ceea ce privește Organizația Mondială a Comerțului, chestiune menționată în finalul intervențiilor, Există o problemă uh, în uh, abordarea OMC-ului din punct de vedere al uh, standardelor sociale, al normelor sociale. În momentul de față există o diviziune a muncii, dacă putem spune așa, între OMC și OIM. OIM-ul are întâietate atunci când e vorba de dimensiunea socială dar uh, există încercări uh, pentru ca uh, această diviziune a muncii să fie puțin atenuată, să mai fie atât de clară. Economia globală este caracterizată de dinamism și există și o relație dinamică între bunăstare și bunăstare socială, bunăstare economică și bunăstare uh, socială. Este o evoluție socială și pentru, uh, o evoluție pozitivă și pentru țările partenere. Investițiile străine directe pot într-adevăr să contribuie la un dinamism economic uh, în țări care nu au uh, fost integrate în economia globală. Uh, și acest lucru pune o serie de provocări țărilor în curs de dezvoltare. Este important să încercăm să avem niște standarde minime pe plan uh, global și să încercăm să le aplicăm. Aceasta să fie în uh, concordanță cu asistența acordată și cu instrumentele de monitorizare, astfel încât să există o convergență tot mai mare a standardelor sociale pe plan global. Sigur, nu ne putem uh, aștepta ca statul social european uh, la standard standarde să fie aplicat și în alte părți uh, atât de rapid. Însă ne așteptăm la o creștere treptată a standardelor sociale și respectarea așa numitelor standarde europene uh, a, în țările care participă în rețelele comerciale. Uh, este un lucru important pentru condițiile de lucru, lucru uh, pentru uh, țările unde se produc um, încălțăminte, îmbrăcăminte și așa mai departe. Deci suntem nu pentru aplicarea tuturor acestor norme, aplicarea uniformă a normelor uh, uh, responsabilității sociale uh, a companiilor, ci măcar a unui nucleu a părții principale a acestor responsabilități. Și cred că responsabilitatea socială corporativă Uh, trebuie să dea uh, rezultate în țările partenere. Ce altceva se mai poate spune? Problema Uh, ridicată de uh, domnul Mann în ceea ce privește uh, agențiile europene. Acest lucru a fost menționat și apreciat în raport ca parte a abordării fezabile pe care Uniunea Europeană poate să o aibă în terțe țări pentru a uh, îmbunătăți uh, asistența și pentru a oferi posibilități de formare profesională în uh, țările partenere. Este un element important și pentru consolidarea altor instrumente Sigur că punerea în aplicare, executarea instrumentelor este un element uh, esențial. Sistemul GSP Plus și nouă ne place și considerăm că este un instrument bun care poate fi aplicat uh, și în mod obligatoriu uh, dacă Uh, și dacă se constată o serie de încălcări și cazul Sri Lanka uh, este elocvent în acest uh, sens, o serie de standarde trebuie respectate, date fiind relațiile principale pe care le avem cu aceste state. Și am spus că suntem pentru un nucleu al responsabilității sociale corporative, pentru acesta să fie promovat. În ceea ce privește uh, Uh, criza nou actuală, nu sunt atât uh, de sceptic în ceea ce privește viabilitatea modelului social în timp de criză, pentru că unele țări au beneficiat uh, de sistemul social și acest lucru a dus la un plus de legitimitate și la o flexibilitate uh, între firme și instituții. Deci, nu aș spune că actuala criză uh, a fost un accelerator, cel puțin la nivel global. Nu așa s-a întâmplat până acum. Acum o să dau cuvântul colegii mele. I would like to add a few point, Um, this, um... Aș dori să adaug și eu câteva aspecte. În ceea ce privește CSR, argumentul, criteriul um, esențial ar trebui să fie monitorizarea, transparența, cum sunt uh, urmărite, cum sunt uh, aplicate într-adevăr aceste activități. De aceea vorbeam despre mass media și despre ONG-uri. Uh, Uh, care să urmărească activitățile. După cum ne arată uh, exemplul uh, BP, pur și simplu un raport care prezintă situația în roz nu este suficient. Din nou, mi se pare important să sprijinim companiile să se concentreze asupra întregului lanț de producție uh, Uh, și să ne asigurăm că aceștia își sprijină punctele de producție uh, în țările emergente. Cred că este unul din, acestea sunt punctele principale în ceea ce privește răspunde, responsabilitatea socială. În ceea ce privește programul GSP, uh, există exemple bune. El Salvador este unul dintre acestea. Dar unul din punctele principale din acest studiu este să ne concentrăm asupra aplicării. Pentru că în multe cazuri am putut observa că aplicarea uh, nu a avut atât de mult impact uh, asupra situației comerciale. Aplicarea GSP Plus sau eliminarea statelor din acest program. Deci dacă nu este aplicat, el practic nu funcționează ca instrument și asta sper că uh, ne va oferi inspirații pentru a lucra cu acest program în viitor. Important și aici, și aici uh, importantă este monitorizarea și transparența. Este ceva la care trebuie să se lucreze la GSP. Uh, s-a vorbit și despre alianța socială. Cred că China ar putea fi un bun exemplu. E important să observăm că, la ora actuală, China își uh, sporește rolul față de uh, prin, uh, în investițiile directe. Putem spune că își exportă standardele scăzute de muncă în Nigeria, de exemplu. Ar trebui așadar să fim atenți la această situație. O alianță cu China este importantă dar ar trebui să ne gândim și la faptul că aceștia practic exportă standarde uh, scăzute de muncă. Vă mulțumesc pentru acest răspuns atât de complet. Cred că vom putea reveni în dezbaterea noastră la acest studiu când vom examina raportul colegului nostru, colegului nostru Falber. Trebuie să plec în vacanță, spune doamna președinte. Mulțumesc celor trei experți pentru studiu și pentru participarea la lucrările noastre în această după masă. Ultimul punct de pe ordine de zi Este vorba de examinarea amendamentelor a raportul Thomas Mann în ceea ce privește provocările demografice și solidaritatea între generații. Domnule raportor, ați primit 253 de amendamente la raportul dumneavoastră, bănuiesc că nu le veți trece în revistă unul câte unul. Vă dau cuvântul pentru o prezentare sintetică a abordării dumneavoastră a acestor 253 de amendamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Am lucrat la aceste amendamente, dar uh, vom vedea. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc colegilor pentru multele amendamente depuse, 253. Uh, grupurile sunt reprezentate, fiecare în mod semnificativ. Am observat așadar că este o tematică importantă pentru noi toți. Am putut constata că există multe amendamente pe care le pot considera numai uh, o îmbogățire. Din aceste multe amendamente am formulat 30 de compromisuri. N-am reușit să vi le trimit pe toate. Inițial uh, am vrut să trimit colegilor până mâine propunerile pentru compromisuri. Știu că mai avem puțin timp pentru că mai suntem aici numai mâine și mâine și apoi intrăm în vacanță, dar aș vrea să putem uh, termina Uh, aceste compromisuri și să existe în germană și engleză. Cred că vor fi o bază bună pentru a vedea dacă apoi aceste compromisuri vor fi sprijinite de către, celelalte, de către toate grupurile. Vom vedea așadar care propuneri de compromis vor fi într-adevăr concretizate sau care vor rămâne numai propuneri din partea raportorului care nu vor ajunge să fie amendamente de compromis. Exista unele, au existat unele formulări interesante Uh, dar la care lungimea era uh, puțin prea mare a acestor formulări. Eu întotdeauna am încercat să fiu sintetic, dar poate vom putea să, face, să rezumăm aceste amendamente pentru a avea un document mai concentrat. Aș dori să încep cu PP-ul, pentru că din partea PP-ului au, au venit cele mai multe uh, amendamente, 75 au venit din partea PPE, 3 le-am marcat cu semnul întrebării, uh, și un amendament nu pot să îl uh, accept în, sub nicio formă, dar cred că îl voi discuta în mod uh, bilateral. Pe locul 2, ca număr al amendamentului, al amendamentelor uh, ALDE, mă bucur uh, de acest lucru, 50 de uh, amendamente, dintre care 34 pot uh, să uh, accept. Din partea doamnei Lin am primit foarte multe amendamente pentru că și mă bucură pentru că uh, pune accentul pe relația tinerilor cu vârstnicilor. Așadar, un plus clar uh, Uh, pentru 24 din aceste 34 uh, de amendamente. Deci un plus pentru amendamentele lui Liz. Mai sunt de acord și cu încă șapte amendamente pe care nu le voi menționa acum, pe care, amendamente pe care aș vrea să le includ în compromisul. Unul dintre, unele dintre ele le voi, aș vrea să le preiau cuvânt cu cuvânt. Am probleme cu 69, 189, 200 și 231, aici se spune că trebuie să existe uh, noi legislații, noi reglementări pentru combaterea discriminării vârstnicilor. Cred că nu avem nevoie de legislație în acest domeniu. Eu m-aș bucura dacă s-ar utiliza și s-ar aplica legislațiile uh, existente la nivel actual în statele membre. La amendamentele 19 și 120 nu voi putea prelua majoritatea părților, dar voi, dacă facem mici corecturi, cred că putem cădea de acord. Colega Harkin a depus patru amendamente, sunt de acord cu aceste amendamente. Colega Hirsch din Germania. Am două uh, semne de, întrebări, de întrebare față de două amendamente. El Cocacin din Slovenia. Am o problemă cu amendamentul 46 uh, se spune că trebuie să nu formulăm uh, cerința de a avea o situație în care câștigă toată lumea. Și mi se pare greșit. Dacă la final constatăm că toate părțile câștigă, este ceva important, pentru că noi dorim să avem un echilibru de interese între cele două generații. Trebuie să câștige și tinerii și vârstnicii. Poate mai putem discuta despre asta. Doamna Ovir a depus șase amendamente. Am probleme numai cu unul dintre acestea, 206, amendamentul 206. Aici se spune că mm, Comisia nu ar trebui să joace un rol coordonat mm, sau de coordonare în domeniul sănătate, sănătății mm, și în alte domenii și da, sunt de acord, comisia nu ar trebui să se implice peste tot. Din partea uh, socialiștilor, 48 de amendamente, 34 le susțin, 6 amendamente nu pot să le susțin. Doamna Castex, am lucrat împreună la multe um, amendamente, sunt de acord cu, cu cele 15 amendamente ale dumneavoastră, cu excepția a doua, a doua și mai exact la numărul 17, Uh, am solicitat să se creeze stimulente pentru uh, persoane peste 60 de ani pentru a intra pe piața forței de muncă. Și uh, dumneavoastră doriți să eliminăm acest instrument. Dar de ce să facem asta? De ce să limităm pe oameni care spun sunt în formă, am capacitatea de a lucra? De ce să le, să le refuzăm accesul la piața de muncă. Cei vârstnici care doresc să muncească, trebuie să li se dea voie. Am, de multe ori am auzit acest argument uh, pe piața locurilor, uh, la, locului de muncă. Mi se pare discriminare. În al doilea rând, apoi uh, amendamentul 167 este vorba aici de vârsta de pensionare, de vârsta limită uh, și despre o uh, Um, stabilire uh, pe ramură, deci pe branșe a vârstei de pensionare. Nu sunt de, de acord aici, cred că trebuie să fim flexibili. Nu suntem de aceeași uh, părere. Rovana Plumb a depus 10 amendamente și sunt de acord cu aproape fiecare dintre ele. Am problemă numai cu amendamentul 17 din partea um, ei este vorba de uh, eliminarea uh, ieșirii la pensie uh, înainte de vârsta de pensionare. Noi am încercat să facem asta în Germania, să uh, se um, uh, pensioneze uh, cei mai uh, vârst, vârstnici, dar înainte de vârsta de pensionare, pentru ca uh, tinerii să fie uh, angajați. Dar în Germania n-a fost o, o um, experiență pozitivă pentru că nu au fost angajați tineri în, în locul uh, vârstnicilor. Doamna Rapti, opt amendamente, sunt de acord cu majoritatea, dar am o problemă numai cu Um, tematica ce ține de garantarea în tinerețe, deci garanția pentru tineri, um, este o solicitare să se um, reducă această garanție de la 6 luni la 4 luni. Trebuie să avem 6 luni pentru a da tinerilor posibilitatea de a avea de a-și găsi un loc de muncă sau de a-și găsi un loc de formare profesională sau o combinație între aceste două și dacă oferim acest timp avem facem un pas înainte. Doamna Zippel din Germania a depus patru amendamente. Sunt de acord cu toate în afară de amendamentul 38 în care se spune că aspectele ce țin de securitate trebuie să fie uh, prioritare față de aspectele ce țin de fle uh, flexibilitate. Dar eu consider că acestea trebuie să fie echilibrate. Uh, dar știu că nu toată lumea susține această Um, această poziție. Doamna Blinkeviciute din uh, Lituania a depus 8, din Letonia a depus 8 amendamente, același lucru este valabil pentru doamna Crețu din România, susțin toate aceste amendamente. GUE a depus aproximativ 40 de amendamente, 28 sunt pentru, la 13 am uh, probleme. Doamna Țimăr a depus 5 amendamente cu care sunt de acord, însă am o întrebare în ceea ce privește reducerea timpului de lucru. Ar dori o extindere în domeniul funcționarilor publici, bazându-se pe uh, schimbările demografice. Din, Fran din Franța, Uh, un coleg a depus 15 amendamente, dintre care sunt de acord cu 10. Am însă numai probleme în domeniul fiscal. A cerut uh, uh, creșteri ale impozitelor și nu sunt de acord cu amendamentul 125 pentru că este vorba de pensionarea timpurie și din nou este vorba Um, de pensionare, unde eu susțin flexibilitatea. Domnul uh, Higgins a depus 15 amendamente, am o problemă cu unul. Um, nu dorește domnul Higgins să spunem că familia este un miez, o bază a societății spune că trebuie să eliminăm uh, consolidarea bugetară, Uh, și, din nou, um, um, reducerea timpului de lucru. Da, deci nu sunt de acord cu, de fapt nu sunt de acord cu 14 din cele 15 amendamente depuse. Din partea verzilor, doamna Cornelison uh, a depus o serie de amendamente, sprijin 16 dintre acestea, dar am o problemă cu amendamentele ce se referă la garanția pentru tineri de 4 luni, am mai argumentat acest, um, acest lucru. Garanția pentru tineri europeană trebuie să promoveze și să stimuleze în același timp. La, cifrul, la, cifra 30, la numărul 32, când este vorba de o integrare de succes, eu am spus că este vorba și de uh, dorința de adaptare și disponibilitatea de adaptare și integrare a migranților. Uh, nu putem numai să... Uh, oamenii nu trebuie numai să ceară, ci trebuie să fie și dispuși să se integreze și am văzut că există probleme în state membre ale Uniunii Europene. Și în ceea ce privește directiva cu privire la un venit minim, am dezbătut asta la raportul Figueiredo și la raportul Handel. Nu am căzut de acord, dar am avut uh, un compromis la raportul domnului Handel, pentru că au fost retrase o serie de amendamente. Un ultim domeniu, un ultim grup ar fi ECR. Um, colegii au depus vreo 5, aproximativ 15 amendamente. Sunt de acord cu 6 amendamente. Cu alte 6 nu sunt de acord. ai spus că mm, mm, ocuparea este variabilă sau că este nevoie de uh, activități uh, de formare la copii, la preșcolari. Uh, la amendamentele 225 uh, mm, și încă unele amendamente pot să le preiau în compromisuri. Așadar, 70% din amendamente le-am preluat cuvânt cu cuvânt, așadar sunt de acord cu multe dintre acestea, până la un coleg, uh, și cu excepția unui singur coleg cu ale cărui amendamente am mari probleme, pot să preiau majoritatea amendamentelor dumneavoastră și uh, să le includ în document. de Mulțumesc, stimate domnule raportor, pentru această prezentare și a poziției dumneavoastră în legătură cu diferitele amendamente. Doamna Lindor, și să intervină, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut această trecere în revistă. Ar fi foarte util să știm din ce, ce privește procedura, în momentul în care vor fi reunite amendamentele de compromis, pentru că unii dintre noi vor pleca deja mâine dimineață. Știu care este calendarul prevăzut pentru raport, însă în momentul în care veți fi disponibil, poate că ne vom întâlni pentru niște amendamente de compromis. Eu una mă întorc în uh, Marea Britanie uh, mâine dimineață, deci am putea eventual să vorbim pe e-mail. Aș dori să mă opresc un pic asupra fondului problemei. Dumneavoastră v-ați referit la unul dintre amendamentele mele cu care nu veți fi de acord, ceea ce am și presupus. Sper însă că veți fi de acord, așa cum spuneați dumneavoastră. Trebuie să punem în aplicare legislația care a fost deja adoptată, indiferent că sunteți de acord cu amendamentele uh, în materie de ocupare a forței de muncă. În ceea ce privește noua directivă, care este blocată în Consiliu, cred că avem de-a face cu un raport în legătură cu sfiderile demografice. Cred că este foarte greu să vorbim despre acest subiect. Dacă nu vom discuta uh, Uh, atunci riscăm să afectăm legislația în materie de discriminare și cred că acest lucru afectează aceste chestiuni. De aceea am și uh, depus aceste amendamente, pentru că este foarte important să avem aceste amendamente, deoarece se uh, completează astfel articolul 13. Știu că întotdeauna am avut aceste probleme. După cum știți, nu are nicio legătură cu ocuparea forței de muncă, pur și simplu este o diferență în ceea ce privește uh, serviciile m-aș fi gândit că poate să ne punem de acord fără să fiu eu nevoită să le trag amendamentele. Știu la ce vă gândiți și nu pot decât să sper că vom reuși să găsim o altă soluție în ceea ce privește directiva antidiscriminare. Problema este aceeași cu toți europarlamentarii germani, deși, aveți, deși există legislație în Germania, uh, încercăm să convingem oamenii că ar trebui ca acea legislație să fie aplicată și în alte țări, așa cum se aplică ea în Germania. De aceea nu prea am înțeles eu de ce europarlamentarii germani s-au opus, deși dumneavoastră deja aveți această legislație. Dar mă rog, asta așa întreagă. În ceea ce privește uh, cele propuse spre uh, vârsta obligatorie de pensionare, nu cred că ar trebui să existe o vârstă obligatorie, ci ar trebui să fie uh, o anumită vârstă deschisă. Sigur că ar trebui să existe un prag, o vârstă la care oamenii să înceapă să-și primească pensia, dar când se lasă de muncă ar trebui să hotărască singur și dacă vor să muncească mai departe, pot să facă acest lucru. Adică angajatorul n-ar trebui să îi poată obliga să iasă la pensie, pentru că există oameni care sunt pensionari la stat și care încep să-și primească pensia de la o anumită vârstă. Cât privește flexibilitatea, mi se pare foarte importantă această chestiune și de aceea am și depus un amendament la alineatul 11, pentru că mai mai că spuneți acolo dumneavoastră că flexibilitatea în ceea ce privește acest tip de activitate este aproape obligatorie, în vreme ce pentru cei mai în vârstă, aceștia vor oarecum, nu știu, poate să lucreze mai puțin, o zi, două pe săptămână, poate că nu-și doresc neapărat să aibă un loc de muncă cu normă întreagă. De aceea, cred că anumite state membre trebuie să analizeze chestiunea flexibilității, astfel încât angajatorii să poată să își mențină angajatorii cu jumătate de normă, dacă asta vor și dacă au și uh, toate instrumentele necesare. Aș dori să văd care sunt, uh, spre exemplu, instrumentele în ceea ce privește uh, pe cei care care, să zicem, trăiesc uh, singuri, nu au rude și nu au cine să se ocupe de ei, dar uh, nici nu vor să, uh, să apeleze astfel de instrumente. Cu alte cuvinte, să gândim la vârstnici care ar trebui să fie pregătiți pentru acest moment, fără să apeleze la o instituție de îngrijire. Deci, în ce mod acest uh, trai independent, să spunem, această viață uh, de unul singur, să spunem, poate să fie soluționată fără ca persoana respectivă să ajungă într-o instituție de îngrijire. Este foarte important pentru vârstnici ca ei să-și cunoască drepturile și pentru ca acele drepturi să fie cunoscută, trebuie prezentată într-un format accesibil. Deci, uh, anumite persoane mai în vârstă, nu toate trebuie să aibă aceste instrumente, deci să ne asigurăm că aceste chestiuni sunt trecute în rapoarte în niște formate care să fie accesibile. O altă chestiune cu care nu știu dacă veți fi de acord, noastră vorbeați de îngrijire știu că nu avem competență în ceea ce privește sănătatea la nivel de Uniune Europeană și nu aș vrea să se modifice ceva în acest sens, dar există anumite zone de care ne ocupăm și cred că ar fi important, cine știe, poate să vedem cum se prezintă tradițiile în statele membre, să vedem în ce mod oamenii uh, ar avea sau nu au acces la anumite medicamente. Adică să stabilim un anumit reper, astfel încât statele membre să știe că această chestiune ne interesează. În momentul în care apar noi medicamente, cu siguranță oamenii de o anumită condiție nu pot să aibă acces la acele medicamente, nu le pot folosi din cauza vârstei. Cât privește îngrijirea pe termen lung pentru vârstnici și întrebarea mea orală și rezoluție în acest sens, firește că am trecut și în raportul dumneavoastră ceva de acest gen, pentru că am mai discutat aceste chestiuni și în trecut. Sunt convinsă din acest punct de vedere că veți fi de acord cu ea, chiar dacă aveți anumite rezerve în ceea ce privește partea de antidiscriminare. Doamna Castex, după care doamna Cornelison. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a ajunge la anumite compromisuri și ard de nerăbdare să ajung să cunosc aceste 30 de amendamente de compromis. E un pic mai uh, complicat să vorbim atâta vreme cât nu putem să vedem ce propuneți dumneavoastră sub formă de amendament de compromis, cât nu avem textul sub ochi. Eu aș fi dorit să vă spun totuși că în ceea ce privește grupul socialiștilor și democraților vor exista anumite limite maximale uh, de la care nu ne vom clinti și putem vorbi despre menținerea în principiu a unei vârste legale de ieșire la pensie, ceea ce nu exclude, să spunem, flexibilitatea, adică varianta de a exista uh, posibilitatea ca să existe un interval de vârstă o prevăzut, deci o vârstă plasată într-un maxim și un minim pentru ieșirea la pensie. Însă, din punctul nostru de vedere, valoarea pensiei care să asigură un trai decent după ieșirea la pensie, deci viață în condiții decente, depinde, când se calculează valoarea pensiei, depinde tocmai de o limită legală de vârstă și nu-i vorba doar de vârsta de pensionare, ci contează foarte mult numărul de ani activ, numărul în care s-au plătit cotizații. În ceea ce privește flexicuritatea, nu ne opunem termenului în sine și ULE poate să facă pedagogie în acest... Adică poate să ne predea conceptul cu condiția ca securitatea și asigurarea unui parcurs profesional să fie garantate. În ceea ce privește pensionarea, acest lucru înseamnă că pentru niște persoane care, să zicem, au perioade alternative de studiu și de activitate, trebuie spus că acea perioadă de studiu în care studiază să fie contabilizate în momentul în care ies la pensie, astfel încât obiectivul să fie ca fiecare să aibă o anumită perioadă de viață activă, care undeva în jur la 40 de ani, sigur că poate să varieze de la un stat membru la altul. E o chestiune de subsidiaritate. Ar putea fi, nu știu, și 39, poate să fie și 42 de ani. Dar undeva pe la 40 de ani în tot cazul, este durata vieții active și în timpul acesta se contabilizează, să spunem, contribuțiile la um, fondul de pensie, astfel încât să poți primi o pensie decentă. Așa încât problema îmbătrânirii nu se rezolvă la sfârșitul vieții, problema îmbătrânirii populației trebuie să fie soluționată pe parcursul întregii vieți. Însă, mă rog, o să discutăm această chestiune odată ce vom ajunge la niște amendamente de compromis. În ceea ce privește amendamentul despre care dumneavoastră ați spus că nu sunteți de acord în legătură cu aspectele sectoriale, v-aș atrage atenția că nu este vorba de negocieri în legătură cu pensia în funcție de sectoare. După părerea mea, diferențiată pe sectoare trebuie să fie evaluarea gradului de dificultate al um, locului de muncă. Iar pentru a evalua cât de grea este o muncă, cât de grele sunt anumite meserii, cred că avem aici poziția Confederației Europene a Sindicatelor. Există negocieri care trebuie făcute pe bresle. Pentru că Breslele sunt cele care știu cel mai bine să scoată în evidență toate trăsăturile, mă rog, anumitor meserii și de care trebuie să se țină cont în momentul în care se uh, lichidează acest drept uh, la pensie. Iată, pentru moment, ce am avut eu de spus și vom vedea ce se va întâmpla și cu amendamentele de compromis, vom vedea dacă există această voință de a continua discuția sau nu. Doamna Cornelisa. Thank you. Mulțumesc, îmi cer uh, scuze că am întârziat puțin, am fost într-o altă comisie. Doamna Lambert uh, mi-a spus câte ceva în legătură cu părerea dumneavoastră despre amendamentele noastre. Uh, am înțeles uh, că doriți uh, să includeți multe din acestea. Ceea ce mi se pare foarte important este ca dimensiunea de gen să fie înglobată. În, uh, astăzi, în Comisia privind drepturile femeii, am votat avizul doamnei Bauer și îl veți primi. Aș dori să vă spun câte ceva despre garanția dată tinerilor. Ați spus că mai degrabă ați rămâne la cele șase luni pe care le-ați prevăzut, mai degrabă decât cele patru ale noastre. Uh, întreg Parlamentul uh, a, a votat cu patru luni. Ar fi straniu ca acum să spunem ceva diferit uh, de ceea ce s-a inclus deja în alt raport. Alt uh, lucru pe care aș vrea să îl subliniez se referă la amendamentul meu numărul 21 privind această integrare cu uh, abordare uh, integrată cu două fațete. Sunt foarte entuziasmată de prima dumneavoastră frază deja ea conține această dublă fațetare. O eliminare uh, numai migranții uh, trebuie, migranții trebuie să se uh, adapteze și nu numai societatea care îi primește. Deci uh, trebuie uh, să fie uh, o uh, acțiune uh, cu uh, două sensuri. Cam asta am dorit să spun. Aștept uh, să văd amendamentele dumneavoastră de compromis și după vacanța de vară o să discutăm despre ele. Mulțumesc, doamna Marcan. Harkin. Am comentarii pozitive în legătură cu amendamentele și eu îmi cer uh, scuze că am uh, sosit uh, după ce ați vorbit de amendamentele mele. A spus că le susțineți, așa mi-a transmis doamna Lambert în paralel cu colegii mei de la socialiști, amendamentul 248 vorbește despre posibilitatea de a combina uh, asistențele de îngrijire, uh, cei care trebuie să-și ia concediu dintr un uh, dintr-un loc de muncă salarizat pentru a da îngrijiri medicale trebuie să fie avut în vedere. Nu este cam același lucru cu ceea ce s-a spus în legătură cu includerea timpului de formare profesională în calcularea pensiei. Deci atunci când particip la exerciții uh, de formare profesională sau la stagii de formare profesională, uh, îți plătești uh, contribuțiile sociale și de se ține cont de ele. Dacă există și alte intervenții, se pare că nu. Domnule raportor, dacă vreți să finalizați această discuție. Culin, culin. Um... Mulțumesc, stimați colegi și stimate colege. Pe scurt, Lizlin, noi doi avem experiență în luptă, dar am și putut ajunge la foarte multe compromisuri în trecut. În ceea ce privește antidiscriminarea, ne-am, am avut multe confruntări și asta nu s-a schimbat încă nici la noi, nici la ceilalți. În ceea ce privește termenele limită, până mâine, mâine după masă, compromisurile vor, ne, vor fi la, ne vor sta la dispoziție, le voi putea trimite, iar apoi după mm, vacanță, uh, face un rezumat pentru a vedea dacă le putem susține pe toate. Pentru mine e foarte important uh, să următorul lucru. Nu am menționat portabilitatea, dar um, pentru că există situații în anumite state membre în care există mari probleme și este foarte important să existe posibilitatea ca oamenii să poată spune am îmi trebuie o pensie din care să pot trăi. Și dacă uh, îi luăm în serios pe vârstnici, nu putem să le reducem toate fondurile. Trebuie să uh, le oferim uh, vârstnicilor suficiente fonduri care să le permită să trăiască, nu numai să supraviețuiască. Uh, asta include și să nu eliminăm um, vârstnici din locurile uh, lor de au atins vârsta de pensionare. Este complet greșit. Ei mai sunt în stare să uh, lucreze, dar sunt un cost prea mare pentru firme și uh, firmele acestea încearcă să scape de ei. În Germania avem vârsta de pensionare la 67 de ani. Este o vârstă controversată, unii sunt de acord, alții nu. Încercăm să mai uh, facem unele modificări. Dar există vârstnici care spun sunt în formă, pot să lucrez, vreau să lucrez în continuare, dar întotdeauna există cei care spun ești prea în vârstă, gata, du-te acasă. Dar trebuie să utilizăm creativitatea tinerilor cu experiența vârstnicilor. Este un element foarte important. Este exact aceeași situație ca la uh, vârstnici. Tinerii nu au voie să fie prea tineri pentru a face parte din măsurile de formare profesională din cadrul unei firme. Dar nici vârstnicii nu trebuie să fie excluși. Ce loialitate pot să arate vârstnicii, um, ce um, dorință au de a lucra. Uh, am văzut exemple în care vârstnici spuneau sănătatea nu mai permite să lucrez chiar um, în, cu totul, dar Uh, totuși doresc să contribui și așa mai departe. Deci, mai multă flexibilitate, uh, negocieri între partenerii sociali, mi se par elemente uh, esențiale. Același lucru este valabil și pentru vârsta de pensionare. Știu că există solicitări din partea sindicatelor să se facă pe ramură stabilirea vârstei um, de pensionare. Eu susțin negocierile între partenerii sociali, susțin mișcările sindicale, dar uneori soluțiile nu sunt optime. Ole s-a referit la asta. Flexicuritatea este importantă. Securitatea nu poate să fie uh, dată la o parte. Uh, nu putem de atâta flexibilitate să nu mai avem securitate. Doamna Cornelison, sunt de acord în ceea ce privește cele șase luni și cele patru luni, există diferențe, însă eu um, voi încerca să iau în considerare aceste cereri. La amendamentul 228 um, uh, este un element important um, și vom mai discuta despre asta. Reciprocitatea este foarte importantă. Nu putem ajunge în situația în care generațiile își fac concurență reciproc în ceea ce privește doamna Harkin, la toate cele patru amendamente ale dumneavoastră uh, sunt de acord. Nu există nici un um, amendament la care m-aș opune. Amendamentul 248 este chiar un element esențial la acest uh, raport. Uh, așadar, voi elabora amendamentele de compromis uh, și sper că vom obține un rezultat cu care să fim mulțumiți cu toții Uh, și pe care să-l considerăm cu toții un pas înainte. Vă mulțumesc! Bravo! Să votăm aceste amendamente de compromis care până atunci vor fi finalizate și negociate. Notre deuxième euh, euh, session de, de septembre. Îmi rămâne doar să vă urez uh, o vacanță minunată, indiferent de locul unde vă veți petreceți și următoarea întâlnire va avea loc pe 13 septembrie la ora 3.